o majoritate largă și cu un număr mic de abțineri, trecem mai departe la un vot referitor la o propunere pentru aprobarea nominalizărilor, nominalizării domnului Alghida Șemeta ca membru al Comisiei Europene. Și vă reamintesc că doamna Gripesaites va uh, fi înlocuită de acest om, pentru că ea a fost aleasă președinte în Lituania și sunt uh, sigur că vă alăturați mie când uh, îmi exprim felicitările față de dumneai. Deci acesta este un vot secret și de aceea supun acum la vot această propunere. Votul este acum deschis.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 Avem 461 de voturi, din care 347 pentru, 47 împotrivă și 67 de ab, ă, abțineri. Deci, propunerea este aprobată. Următorul punct pe ordinea de zi. Bineînțeles, felicitări noului comisar. Următorul punct este un vot referitor la moțiunea pentru decizia de a aproba nominalizarea lui Pavel Sametski ca membru al Comisiei Europene pentru a înlocui pe doamna Danuta Hübner, care este acum colegă cu noi și care a fost comisar pentru politicile regionale și de coeziune. Și acest vot va fi unul electronic. Deci, supun la vot această moțiune. Votul este deschis. A votat toată lumea? În acest caz se închide votul. Avem 474 de voturi, din care 360 pentru, 80 împotrivă și 34 de abțineri și de aceea și această moțiune este aprobată și vă adresez felicitări. Urmează un vot pentru o decizie de a aproba nominalizarea domnului Carol de Gucht, care să-l uh, înlocuiască pe lui Michel de Jus, care acum a devenit coleg cu noi. Și supun acum uh, această moțiune la vot. Votul este deschis. Hanno votato tutti? A votat toată lumea? Atunci se închide votul. Avem 472 de voturi, din care 385 pentru, 53 împotrivă și 34 de abțineri. Deci și această moțiune este aprobată. Și vă adresez și dumneavoastră felicitări. Mai departe, avem jumătate de oră pentru discursurile de un minut, discursuri care trebuie să nu dureze mai mult de un minut, pentru că avem o listă foarte lungă de solicitări. Toată lumea pare să vrea să intervină, dar nu voi putea să le dau cuvântul tuturor celor care au solicitat să intervină, pentru că ar fi nevoie de o oră și jumătate și nu de uh, cele 30 de minute pe care le avem la dispoziție, așa încât îi dau cuvântul imediat domnului Jean Kelly.